Însă aș dori doar să subliniez două aspecte acum. E vorba de două probleme care au reieșit acolo. În primul rând, rolul IGF-ului în această dezbatere uh, multifactori și apoi problema guvernanței internetului, foarte importantă. Uh, S-a discutat la unele reuniuni în legătură cu uh, ce se poate face. Sigur, dezbaterea a fost deschisă, nu a fost niciun fel de poziție oficială, nu s-a pregătit o declarație finală, dar uh, s-a propus, s-a făcut această propunere a organizării unei conferințe în Brazilia. Guvernul brazilian a uh, dorit să propună o redefinire a guvernanței pe internet deci a guvernanței internetului, și să organizeze această reuniune în 2014. Până acum nu știm Nu știm uh, care va fi formatul care va fi uh, adoptat, nu știm cine va fi invitat, uh, care vor fi participanții, dar va fi oportunitatea de a redefini regulile guvernanței pe internet pe viitor. Și în încheiere aș dori să mă refer la una dintre ședințele la care am participat, mi s-a părut foarte importantă. Era vorba de întâlnirea cu uh, directorul uh, Uh, icon și am vorbit cu el despre viitorul guvernanței pe internet. Acest lucru e foarte bine explicat în uh, rezumatul uh, din, ma, din mape, dar în orice caz ne-a explicat cum se dezvoltă iconul acum și dezbaterea, a spus el, ar trebui să Uh, um, deci, întrebarea ar trebui să vedem dacă ICON ar trebui să, se, să fie reglementat de legislația statului uh, uh California sau, din contră, de uh, um, dreptul internațional. El înclina spre o reglementare la nivel internațional, dar, în orice caz, ne-a mai spus și că guvernul american ar fi dispus să accepte o astfel de guvernanță, dar trebuie să fim conștienți și de faptul că e nevoie să se mențină um, forța, puterea internetului și că nu putem avea o schimbare totală de paradigmă dacă nu putem să uh, venim cu o alternativă valabilă. Probabil că asta se va discuta în Brazilia. Nu putem cere Statelor Unite să lase orice organizație să controleze internetul dacă nu putem să știm cine va conduce o astfel de organizație. Asta ne-a spus uh, directorul uh, ICAN. Mulțumesc foarte mult! Nu a mai cerut nimeni cuvântul. Le mulțumim colegilor pentru tot ce ne-au spus despre această deplasare. Acum facem o pauză până la ora 4, când vom începe cu voturile. Deci reluăm la ora 4 cu voturile. Cari colegi, dragi colegi, putem să începem votul. Vă rog frumos să facem un test. Deci s-a deschis votul. Vă rog, votați. E doar pentru a verifica dacă sistemul funcționează în mod corect.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 Doamna președinte, eu mi-am uitat cardul și dacă rezultatul este prea strâns, am să vă rog să țineți cont și de votul meu. Da, să vă asigurați de faptul că secretariatul v-a văzut. Deci două persoane. Din fericire sunteți din același grup. Deci e mai simplu. Foarte bine. Începem cu primul raport. Raportul Sartori, compromisul semnat cu Consiliul. Sunteți pentru? Trebuie să facem vot electronic. treabă președinte, Da, vot electronic. Vă rog să votați. Să deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Bine, 31 a favore. 31 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri. Trecem la următorul raport, tot Sartori. Reînnoirea acordului de cooperare dintre UE și Rusia s-a deschis votul. Votazione chiusa. Allora 37 a favore e 1 contro. 35 de voturi pentru, un vot împotrivă, foarte bine. Trecem la raportul Ghiurc. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 38. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2. Verificăm 39. 39. Verificăm. S-a deschis votul. Votazione chiusa. Respins. S-a închis votul și a fost respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 și 22 INTA pentru, împotrivă, abțineri se resping. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 și 25 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, vă rog, verificăm 67, bine, să deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. 20 pentru, 17 împotrivă se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 și 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 93 pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abține se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, și se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, Amendamentul 8. INTA. Văd că nu sunteți foarte siguri. După compromisul 5. One more to 101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 Ce spune raportorul? Trebuie să votăm sau nu? Ok, stăm. Ok, we don't vote le vit, on vote plus tard. On vote plus tard. on va le voter, mais plus tard. Okay. Eh Bine, la, il secretariat mi dice che... La secretariat mi se spune că vom vota mai târziu amendamentul numărul 8. Votăm 101 atunci. Amendamentul 101. Toată lumea este atentă. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mi se pare că a fost adoptat, dar vă rog să verificăm. S-a deschis votul. La amendamentul 101. Ci siamo una verifica votazione aperta sul 101. Votazione chiusa. S-a închis votul. 26 a favore, 12 contro. 26 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru,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 Abțineri se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri se respinge. 138, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, Dacă compromisul 9 este adoptat și a fost adoptat, atunci compromisul 12 este caduc. Deci, de aceea trecem la amendamentul 6. 6. Pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 6 să deschizi votul. Stațiune chiuză. S-a închis votul. Amendamentul 145 și 7 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, 146, repede președinta, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. O, vă rog, 46, da, asta am votat. Acum 147. 147 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 148 și inta 10 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Este caduc compromisul 13 și trebuie să votăm acum amendamentul 8 de mai înainte. INTA 8 pe care inițial nu-l votasem. Ați înțeles? Cine este pentru? Amendamentul 8. Împotrivă. Abține se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 152 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 153 pentru... A, vreți să verificăm 152, să deschizi votul. S-a închis votul. 5 pentru 32 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 153 pentru, împotriva, abține, se respinge. 154 pentru, împotriva, abține, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 172 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. La considerente, acum amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, a, a, aici nu, nu sunt sigură, deci amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, pentru,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 Împotrivă. abține, Se adoptă. Amendamentul 3 de la Comisia Ocupare pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. votazione chiusa. 30 a favore, 5 contrari, 7 contrari. 30 pentru, 5 împotrivă, 7 împotrivă de fapt cu celelalte două voturi, 4 abține. Se adoptă. Passiamo ora alla relazione And- Trecem acum la raportul Amelia Andersdotter. Relazione Andersdotter. Bene, emendamento 5. Amendamentul 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 59. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. 10 pentru 28 împotrivă se respinge. Amendamentul 60. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Afet 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am primit o solicitare din partea colegului Prodi de a supune la vot amendamentul 76, drept vot adițional, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 77. Să deschizi votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. 5 pentru, 28 împotrivă, 2 abțineri se respinge. Afet 17. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 78. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 79. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bugete 4 și 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Bugete 5 și amendamentul 83 împreună pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 21, 36, 9, 10 și 55 împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 70 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă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 Adesso abbiamo votato assieme il compromesso 14 e il compromesso 7. Am spus împreună, votăm compromisul 14 și compromisul 7. Ați găsit? Foarte bine, vă mulțumesc. Deci, trecem la bugete 8, 9, 13 și 3. Deci 8, 9, 13 și 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 și bugete 11 pentru. Deci, cum spuneam, 108 și bugete 11 pentru, împotrivă. Verificăm, vă rog, ca să fim siguri. 108 și 11 împreună. Votazione chiusa. S-a închis votul. 20 pentru, 19 împotriva, 22 pentru, spune președinta. A, până la urmă se respinge, spune doamna președinte. Cei doi deputați de la Verzi nu au cardul de vot. Domnii Butihofer și Lambert nu au cardul de vot. Amendamentul 109. Cine este pentru? Cum spuneam, 109. Amendamentul domnului Prodi. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se respinge. AFET 30. Pentru împotrivă, abține, se adoptă. AFET 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFET 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFET 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AF3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Afet 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul Afet 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Afet 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cuget 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm acum votul pentru amendamente. S-a deschis votul. A favore, Liberto. Votazione chiusa. 41 a favore. S-a închis votul. Allora, les trois, les trois verses, tous, tous les trois, ils sont aussi. Non, Teresa aussi. Ah, aussi mérite. <laughs> Alors, allora, 41 favore, 1... 41 pentru, 1 împotrivă se adoptă. Votăm acum proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Același rezultat, 41 pentru, 1 împotrivă, se adoptă și votul pentru negocierile interinstituționale. Să a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Eh, 40 a favore, 1 contrario, approvato. 38 pentru, 1 împotrivă. Trecem la raportul Pilar del Castillo. Toată lumea este gata, toată lumea are foaia de vot. Bine. Putem să începem. Foarte bine. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 203. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 204D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 206. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm 206. Sul 206 check. Haideți să verificăm așadar. 206. Votul e închis. șase. 20 de voturi pentru, 20 împotrivă, 21 împotrivă, o clipă, spune doamna președinte, să vedem. De favore. 21... Eh, Prin urmare, 20 pentru și 21 împotrivă. Respins. 207. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 208. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 210. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 211 pentru, împotrivă, președinte, aș cere scuze, votăm 211 și 212 împreună. Pentru, adoptat. 213 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 214 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 și 215 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 29D și 216D pentru împotrivă abținere adoptat. 217 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromis 1 pentru împotrivă abțineri adoptat. 224 pentru împotrivă abținere adoptat. 225 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32, 33, 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 226 și 228 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 230 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. 231 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 233 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 234 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 235 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 și 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 236 pentru, împotrivă, abținere adoptat. ...46, 238 și 239 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 240, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48, pentru, împotrivă, abținere adoptat. 242 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 243 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 265 pentru, împotrivă, abțineri respins. 266 pentru împotriva abțineri adoptat. 267 pentru împotriva abțineri adoptat. 268 pentru împotriva abțineri respins. 57 pentru împotriva abțineri adoptat. 58 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromis 3 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 68, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 282, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 283, Verificăm 282? Verificăm 282 prin urmare, vă rog. Chiuso. Votul e închis. Respinto. Respinto. 283. Favore. 283 pentru, împotriva, abțineri respins. 200, um, cer scuze, 69 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 285 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 70 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 287 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 286 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 71 și 288 împreună pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromis 4. Pentru, împotriva abțineri, adoptat. 310. Aici, cu solicitare de amendament oral din partea colegului Eller. Dacă dorește să prezinte acest amendament, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest amendament urme, ur, dorește ca, doar pe bază voluntară, operatorii de piață să informeze uh, în ceea ce privește pierderile financiare, uh, să-și informeze um, acționiștii. E vorba de un interes comun de ambele părți ale Atlanticului. În Statele Unite, ECC cere pe bază voluntară ca companiile să facă acest lucru. Companiile europene, Statele Unite respectă această solicitare pe bază voluntară. O parte a dialogului transatlantic uh, urmărește o anumită armonizare legislativă. Iată de ce dorim să implementăm această prevedere și astăzi. Am stabilit cu verzii și cu socialiștii că în ceea ce privește cuvântul incident, să înlocuim acest cuvânt cu pierderi financiare. S-ar scădea astfel nevoia uh, voluntară de informații, pentru că dacă se înregistrează un incident, trebuie furnizate mai multe explicații, dacă se înregistrează însă o pierdere financiară, atunci trebuie furnizate doar voluntari informații. O bancă, de pildă, trebuie să furnizeze informații dacă are loc un jaf, dar nu trebuie să informeze cine este vinovat de jaf. Noi cerem industriei, prin urmare, să vină cu informații referitor la pierderile financiare pentru a avea niște informații de context care corespund la uh, corespund așadar prevederilor existente deja în Statele Unite. Doamna Pilar del Castillo, da, uh, nu am să intru în detalii referitor la avizul meu negativ, dar doream să-mi informez colegii din PPE și ceilalți colegi că eu voi rămâne la avizul meu negativ în ceea ce privește acest amendament. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Siete tutti d'accordo? Toată lumea e de acord? Accettato deve essere cu amendamentul oral, dacă toată lumea, dacă e să fie acceptat, trebuie să le accepte toată lumea. Toți sunteți de acord? Nu? Vă rog. Grupul nu este de acord, puterea în contra. Grupul meu nu este de acord. Noi suntem împotriva acestui amendament oral. Votare amendament. Prin urmare, nu putem vota amendamentul oral, putem vota doar 310 fără amendamentul oral. Domnul Buticofa. Îmi cer scuze, eu am fost informat că acest amendament oral a fost adus dintr-un singur motiv, și anume din cauza unui compromis cu raportorul din umbră al grupului socialist, și anume domnul Calfin. Nu înțeleg de ce acum socialiștii spun că nu vor sprijini acest amendament, de altfel înțelegere uh, la care am ajuns cu ei drept concesie față de raportorul lor din umbră. Da, uh, spune doamna președinte, eu nu pot să vă răspund uh, la acest aspect. Eu știu doar că amendamentul oral poate fi acceptat dacă toată lumea e de acord. E suficient ca patru persoane să nu fie de acord și atunci amendamentul oral nu mai e acceptat. Vă rog, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, doamnă președinte, pentru uh, această confuzie. Acceptăm amendamentul oral, dar noi vom vota împotrivă. Prin urmare, nimeni nu se opune amendamentului oral. Spune doamna președinte, îl supunem votului, prin urmare, împreună cu 310. Votul e deschis. Domnul Chichester. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Dar eu mă opun amendamentului oral. So, so it should not be put. Prin urmare, nu aș trebui supus votului. This is crazy. Chi e contro l'emendamento orale? Cine se opune amendamentului oral? Ca să nu fie acceptat, e nevoie de patru persoane. Una, două, 3, 4. Prin urmare, nu putem accepta acest amendament. Nu îl putem vota. Deci, supunem la vot amendamentul 310 în forma sa actuală. Votul e deschis, așa toate lucrurile sunt clare. Vă rog. Aperto. Votul e deschis. Il 310 così com'è. Voto aperto. Votazione chiusa. Votul e închis. Douăzeci pentru, 18 împotrivă. Cine nu are cartela de vot și e în favoare? Doi colegi. 22 pentru, 18 împotrivă, adoptat. Trecem la compromis. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 335 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 337 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 336 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 338 pentru, împotrivă, abțineri respins. 342 pentru. 342. Repet, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 343 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 96 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 344 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 345 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 97 pentru, Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromis 7 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 128 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 131 pentru împotriva abținerii adoptat. 132 pentru, împotriva abținerii adoptat. 133 pentru, împotriva abținerii adoptat. 134 pentru, împotriva abținerii adoptat. 100, amendamentul 2 pentru, împotriva abținerii adoptat. 138 pentru, împotriva abținerii adoptat. 141 pentru, împotrivă, abținere, adopt, respins. 142 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptați. 143 cu amendament oral al colegului Tsukalas. Pentru, potrivă, abțineri, adoptat. 146 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 145 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 147 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 148 pentru, împotrivă, abținere, respins. 150 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 151 pentru, împotriva abținerii adoptat. 152 pentru, împotriva abținerii adoptat. 155 pentru, împotriva abținerii adoptat. 156 pentru, împotriva abținerii adoptat. 6 pentru, împotriva abținerii adoptat. 160 pentru, împotriva abținerii adoptat. 9 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 165 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abținere, adoptate. 168 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 170 pentru, împotriva abținere, adoptat. 171 pentru, împotriva abținerii adoptat. 172 pentru, împotriva abținerii adoptat. 173 pentru, împotriva abținerii adoptat. 174 pentru, Împotriva abținerii adoptat. 175 pentru, Împotriva abținerii respins. Ce, com, amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva abținere adoptat. 176 pentru împotrivă abținere respins. 13 pentru împotriva abținere adoptat. 178 pentru împotriva abținere adoptat. 182 pentru împotrivă abținere respins. 183 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 188 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 189 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 190 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 193 pentru, împotriva, abținere adoptat. 194 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 195 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 196 pentru, împotriva abținere adoptat, 197 pentru, împotriva abținere adoptat, 198 pentru, împotriva abținere adoptat, 199 pentru, împotriva abținere adoptat, 21 pentru, împotriva abțineri adoptat, 22 pentru împotriva abținerii adoptat, 201 pentru împotriva abținerii adoptat, 23 pentru împotriva abțineri adoptat, 202 pentru împotriva abținerii adoptat, 25 pentru împotriva abținerii adoptat. Votăm uh, vot deschis uh, la tot uh, raportul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Bine, 37 a favore, 4 contrari. 37 pentru, 4 împotrivă. 37 a favore, 6 contrari e approvato. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Adesso noi eh, abbiamo il TNT. Acum începem cu rezoluția și după aceea vom vota uh, oral. Iată cum vă propun să procedăm. Începem acum cu rezoluția cu privire la raportul domnului Paul Rubich. Sunteți de acord? Bun. Începem întâi cu rezoluția. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1, 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 14. Pentru împotrivă, abțineri, e respins. Verificăm acum 14. Uh, Vă rog. S-a închis votul. A, 14 pentru, 27 împotriva a fost respins. Compromisul 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18, prima parte. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, cu un amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 uh, pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 uh, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul 5. S-a deschis votul. Compromisul 5. Votăm compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru 16 împotrivă se adoptă. Amendamentul 32, partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respinsă. Amendamentul 33 Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abține. E respinsă. Amendamentul 36 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva abțineri, respins. 40 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotriva abțineri, E respins. Amendamentul 41. 42 se scuze președinta. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 44, vă rog. Votazione chiusa. S-a închis votul. 25 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. 45 acum. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 46 pa, pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri. Respins.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 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. S-a deschis votul pentru votul final. S-a închis votul. 26 pentru, 14 împotrivă, 17 împotrivă și o abținere, spune președinta. Se adoptă. Acum trecem la întrebarea orală. Uh, tot procesul de consultare top 10, uh, Paul Rubic s-a deschis votul. S-a închis votul. 34 pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri. Am încheiat voturile. Vă dau câteva minute să părăsiți în liniște sala și după aceea continuăm cu ordinea de zi.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 que nous avons On a encore Madame, Madame äh, Jordan et er après, après er Madame Corolla. Bine. Proseguiamo i nostri lavori. Începem. Reîncepem. Continuăm, de fapt, cu raportul doamnei Jordan. Subito la parola. Îi dau cuvântul. Te rog, Romana. Mulțumesc, doamnă președinte. Deci, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În uh, martie 2011 am avut uh, catastrofa de la Fukushima și imediat după s-a luat o decizie politică din partea Comisiei Europene să organizează Uh, să organizeze teste de stres uh, pentru centralele nucleare și pe baza acestor teste să pregătească o revizuire a uh, legislației actuale în domeniul securității nucleare. Iată ce s-a făcut și acum avem o propunere din partea Comisiei Europene cu privire la viitoarea directivă referitoare la securitatea nucleară a instalațiilor nucleare. Există multe uh, noi amendamente și de altfel trebuie să vă spun că, după părerea mea, Comisia Europeană uh, a uh, derulat foarte bine acest proces, dar aș dori să menționez o parte din propunerile pe care textul le conține. În primul rând, Comisia Europeană a acordat o atenție specială definiției uh, conceptului de autoritate competentă de reglementare. De asemenea, această propunere mai include și criterii uh, pentru definirea unei autorități naționale de, uh, competente de reglementare, îmi ce scuze. De exemplu, Comisia Uh, pune accentul pe independența acestor uh, entități. De asemenea, Comisia uh, enumeră și criterii pentru organizația entității respective, resurse umane, buget și competențele acestei entități. Ideea este că trebuie să Um, uh, îmbunătățim capacitatea de reacție la fața locului, uh, un aspect care este detaliat într-un într articol uh, al actualului text. De asemenea, propunerea mai conține și articole cu privire la deținătorii de licențe și avem în noul text uh, un proces de peer review redefinit, de asemenea și conceptul de apărare uh, aprofundată, de asemenea și uh, resursele umane. Personalul trebuie să fie suficient uh, de competent și calificat. Uh, din punctul meu de vedere, ce e important este cerința acestor competențe adecvate Uh, pe care trebuie să le îndeplinească și subcontractanții. Un alt aspect foarte important este problema transparenței. Avem aici uh, o nouă cerință pentru autoritățile naționale de reglementare și pentru deținătorii de licențe să uh, întocmească o strategie comună de transparență. Mai există și un capitol cu privire la angajamente speciale, la obiectivele generale de securitate, felul în care ele pot fi uh, atinse, se definește și metodologia și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, această propunere legislativă conține sugestii, aspecte foarte importante în legătură cu punerea în aplicare acestei culturi a securității. Pentru mine, Uh, e foarte important că aceste aspecte de uh, siguranță se referă la întregul ciclul de viață al instalațiilor nucleare, de la uh, proiectarea instalației până la construcție, dezafectare, dezafectarea instalației respective și așa mai departe. Un alt aspect important îl reprezintă faptul că am tras învățămintele de pe urma acestor catastrofe recente și deci au fost definiți și, uh, definite și riscurile externe, dar și riscurile provocate de uh, om. Man-made hazards. Ceea ce mi se pare foarte important, din punctul meu de vedere, este că acest text conține mai multe tipuri sau uh, definește mai multe tipuri de catastrofe și uh, textul este Uh, din acest punct de vedere foarte uh, strict, pentru că se referă la instalațiile uh, um, la accidentele care sunt legate de proiectarea centralei, de exemplu, dar și altele provocate de alți factori externi sau de origine umană și așa mai departe. De asemenea, se încearcă, se încearcă, încearcă să se limiteze pagubele Uh, reactorului care uh, ar trebui să fie uh, strict delimitate. Am menționat un alt aspect important, faptul că um, reacția sau alerta la fața locului, toate aceste mecanisme sunt bine definite în textul Comisiei. Și tot din accidentul din Japonia ne-am dat seama că pentru aceste instalații e foarte important ca e important să existe o unitate centrală care să fie chiar ea ocrotită de uh, de uh, accidente sau de catastrofe naturale. Deci dacă are loc un astfel de, uh, o astfel de catastrofă naturală, un dezastru natural, atunci această unitate centrală trebuie să fie uh, la adăpost. Apoi vor exista peer reviews uh, odată la 10 ani și apoi din 6 în 6 ani uh, peer reviews pe anumite domenii tematice. Și aici rolul Comisiei Europene a fost uh, consolidat uh, uh, în mod considerabil, ceea ce cred eu este foarte bine, pentru că în Japonia ne-am dat seama că autoritatea de reglementare a fost neputincioasă și nimeni nu a putut da um, alerta. Deci, în cazul nostru, putem să demonstrăm cât de uh, importantă este plus valoarea pe care o poate aduce Uniunea Europeană în astfel de situații. O altă chestiune importantă este cea a sancțiunilor. Și acum, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, foarte pe scurt să vă prezint punctul meu de vedere. Așteptăm Uh, această amendare a directivei privind securitatea nucleară de mult și sper să putem uh, adopta acest dosar până la sfârșitul mandatului. Noi depunem toate eforturile necesare. Uh, secretariatul meu nu precupețește niciun efort pentru a finaliza raportul până mâine, pentru a-l trimite la traducere, să-l putem trimite colegilor cât mai repede cu putință, ceea ce înseamnă că la prima plenare din luna aprilie vom vota acest raport. Apoi sperăm să votăm la comisia noastră în 12 uh, februarie. Acum, pe chestiunile de fond, aș dori să vă spun că scopul nostru este să reducem la maximum riscul accidentelor. La sigur că riscul zero nu există, Deci, trebuie să fim pregătiți pentru orice situație, să avem și uh, măsuri de reacție rapide uh, adecvate. Și mi-aș dori de asemenea ca normele de uh, securitate din Europeană să fie uh, mai stricte, astfel încât uh, cetățenii noștri să-și redobândească încrederea în această sursă de energie și cred că aceste revizuiri tematice din 6 în 6 ani uh, ar trebui să aducă mai multă armonizare în Uniunea Europeană. Așa cum am spus, uh, Uh, cred că propunerea comisiei este foarte bună. Um, am câteva amendamente tehnice de făcut. Cred că ar trebui să, ne, uh, să, să respectăm mai mult normele um, agenției um, internaționale ale energiei, pentru că ele sunt foarte stricte și foarte bune. Mulțumesc. Dau cuvântul colegului era de Campos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt de acord pe ansamblu cu doamna raportor. Accidentul de la Fukushima ne-a făcut să ne gândim la răspunderea pe care o avem noi toți față de securitatea centralelor nucleare și nu a fost singurul accident nuclear. Prin urmare, este foarte important să luăm decizii hotărătoare care să afecteze viitorul energiei nucleare. Pozițiile țărilor în această privință sunt foarte divergente și știți foarte bine că securitatea centralelor nucleare nu este garantată și în caz de accident nu există frontiere. Prin urmare, este foarte important ca pentru toate centralele din Uniunea Europeană să mărim nivelul de securitate. Pentru că o treime din reactoarele nucleare se află pe teritoriul Europei. Trebuie să tragem învățăminte din ceea ce s-a întâmplat la Fukushima și de pe urma testelor de rezistență care au fost uh, făcute în Europa. Ne-am dat seama că trebuie să consolidăm capacitățile autorităților naționale capacitățile de cooperare și de schimb de informații și de aceea acest mecanism de evaluare uh, între egal, peer reviews, mi se pare o idee foarte bună. De asemenea, trebuie să existe o armonizare a normelor de securitate. Această propunere respectă principiul de subsidiaritate, dar se um, conferă mai multe puteri comisiei care va putea să pună la punct principii de orientare în ce privește mecanismele de securitate, bazându-se pe cele mai bune metode constatate. Mecanismele de securitate la înalt nivel trebuie să corespundă fazei din ciclul de viață a fiecărui reactor nuclear. Și cum s-a spus, trebuie să cuprindă fiecare pas de la uh, demararea unui reactor până la dezafectarea acestuia. De asemenea, în cazul unui eventual accident sau a unor eventuale probleme, trebuie să existe un mecanism de reacție rapidă. Suntem dispuși să colaborăm cu colegii în această privință și, cum spuneam, pe ansamblu suntem de acord cu doamna raportor. Domnul Tozadovski, vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus deja colegul meu, și doamna raportor, după accidentul de la Fukushima, după această catastrofă, publicul a devenit foarte îngrijorat. Și știm că trebuie să fim foarte prudenți cu centralele nucleare. Prin urmare, s-au făcut multe teste pentru a verifica dacă instalațiile din Europa sunt sigure. Bineînțeles că ne dorim să există mai multă armonizare în acest domeniu, mai ales uh, pentru a îmbunătăți uh, um, competențele autorităților naționale de reglementare și de control, pentru a exista mai multă transparență în toate aceste procese. Este, cum spuneam, o idee bună pentru că ne dorim să există uh, mai multă încredere din partea publicului și de altfel uh, să restabilim încrederea oamenilor în centralele nucleare. În timpul acestor teste de rezistență s-au identificat patru domenii unde trebuie făcute îmbunătățiri. Și știu că a existat o propunere de nouă directivă care să presupună o revizuire cuprinzătoare legislației. Însă pentru mine acest lucru este problematic, pentru că asta înseamnă noi termeni, noi definiții, care ar trebui să fie cât se poate de bine formulate, pentru ca să nu existe vreo marjă de interpretare. Când vorbim despre verificări, despre aceste controle deosebit de importante nu poate să existe vreo uh, interpretare divergentă. Toate entitățile, toate autoritățile trebuie să știe exact despre ce este vorba. De aceea, cum spuneam, noile formulări mi se par dificile, problematice. De exemplu, dacă vă uitați la articolul 8a cu privire la aceste peer reviews, ar trebui să se explice totul în amănunțime. După mine, aici formularea este foarte vagă. Nu putem să avem o dublă abordare a mecanismelor actuale de verificare. Una este să spui că există două metode diferite, de exemplu, de evaluare și alta este să um, încerci să creezi o ierarhie nu, Comisia trebuie să renunțe la această abordare pentru că ea reprezintă o povară suplimentară administrativă. Din acest motiv, mi se pare foarte important să definim poziția pe care o au autoritățile naționale de reglementare. Și aceasta, din urmă, trebuie să fie o, o entitate specializată și independentă. Cred că trebuie să fim de acord cu această propunere. În ce privește articolul 8, pe care deja l-am menționat, aici se stipulează nevoia independenței într-o anumită măsură și dacă comisia dorește să supravegheze, riscăm să ajungem la un conflict de interese. Comisia se află într-o poziție destul de delicată în această privință, deoarece dacă nu definim în termen foarte clar cine ce competențe are, cum spuneam, ne va fi greu să se înțeleagă, prin urmare, foarte bine care sunt procedurile, care sunt pașii care trebuie adoptați și de cine anume. Doamna raportor a spus că ar fi bine să organizăm o audiere. Da, mi se pare o idee bună, pentru că vom discuta aici despre proceduri foarte sensibile și destul de tehnice, foarte complexe și instalațiile vizate sunt foarte complexe și de aceea trebuie să analizăm totul în detaliu. De aceea eu sunt uh, disponibil pentru doamna raportor și doresc să cooperez îndeaproape cu dumneavoastră ei astfel încât să facem o muncă foarte serioasă. Trebuie să luăm totul în serios. Însă nu trebuie nici să cădem pradă uh, presiunilor și um, emotivității. Pentru că, încă o dată, vorbim despre instalații foarte complexe din punct de vedere tehnic. De aceea trebuie să continuăm cu multă seriozitate și luciditate. Eu uh, aș fi încântat să particip la această audiere și, în general, la redactarea acestui raport. Mulțumesc. comisare, cuvântul acum, dacă dorește să intervină. Um, Madam President, Madam Rap Doamnă președintă, doamnă raportoară, stimați membri, în primul rând, Vreau să vă mulțumesc pentru frumoasele dumneavoastră cuvinte la adresa propunerii comisiei. Dați-mi voie să vă reamintesc câteva principii cheie care guvernează propunerea comisiei și de ce venim acum cu această propunere, În deosebi, având în vedere ultima intervenție pe care am ascultat-o. Am primit un dublu mandat din partea Consiliului European în 2011 pe de o parte trebuia să facem teste de rezistență și pe de altă parte trebuia să revizuim uh, și să modificăm, dacă era necesar, legislația europeană în domeniu. Parlamentul European a adoptat de asemenea o rezoluție care solicita revizuirea directivei privind sectorul nuclear. Și iată-ne aici. Am uh, lucrat cu mai mulți actori implicați, Agenția Internațională a Energiei Atomice, uh, organisme de reglementare la nivel național. Am colaborat cu sectorul public prin intermediul audierilor pe care le-am organizat în cadrul testelor de rezistență și în temeiul procedurii Euratom am consultat grupuri de experți științifici. Prin urmare, această propunere are un caracter amplu și se bazează pe mai multe principii. În primul rând, independența luării deciziilor în ceea ce privește aspectele care vizează siguranța. În al doilea rând, e vorba de transparența procesului de luare a, decizii, a deciziilor. Și în al treilea rând, atingerea unui înalt nivel de siguranță prin stabilirea unor obiective de siguranță. Aceste obiective lasă o marjă de manevră pentru autoritățile naționale, pentru ca acestea să poată pune în aplicare um, aceste obiective în conformitate cu uh, practicile și procedurile lor specifice. Iată de ce, în această propunere se acordă o atenție deosebită atingerii acestor obiective prin intermediul unui sistem de revizuire între omologi, acel peer review. Dați-mi voie să subliniez foarte clar de la început că revizuirea între omologi nu înseamnă control și nu incide niciun fel asupra prerogativelor autorităților naționale de revizuire. Revizuirea între omologi este un proces menit să asigură în primul rând, bune practici, un schimb de informații la nivel înalt și, de asemenea, urmărește să armonizeze felul în care oamenii își desfășoară activitatea, mai precis folosirea de bune practici de-a lungul întregii Uniuni Europene. Europene. Cred că este, de fapt, un obiectiv pe care îl împărtășim cu toții cei prezenți în această sală. Dați-mi voi de asemenea să vă spun față de uh, câteva din afirmațiile de astăzi, dacă propunerea e prematură. Ei bine, a numi această propunere prematură, la 2 ani și jumătate după accidentul de la Fukushima, uh, și cred că mulți dintre dumneavoastră ați uh, parcurs știrile care vin din Japonia, cred că a numi așadar prematură această propunere e exagerat. Propunerea a fost discutată în uh, amănunt, a fost mm, comentată de personalul cu expertiză tehnică, și anume organismele de reglementare din domeniul nuclear. Aceștia, din urmă, au uh, hotărât de asemenea să pună în aplicare sistemul de revizuire între omologi, despre care tocmai vă vorbeam. Dați-mi voie să vă spun, prin urmare, că noi considerăm că momentul e potrivit și că sistemul pe care l-am elaborat este de asemenea potrivit. Dacă comisia face obiectul unui conflict de interese aici și dacă comisia dorește să activeze ca organism de reglementare în sectorul nuclear, ei bine, un alt punct uh, la care cred că trebuie să răspundem. Răspunsul e nu. Comisia nu dorește să activeze ca organism de reglementare în sector nuclear, pentru că acest lucru ar contrazice principiul pe care l am expus mai devreme, și anume principiul uh, autonomiei în luarea de decizii în sectorul siguranței și ar contrazice de asemenea principiul transparenței care guvernează luarea deciziilor. Ce propune Comisia? în ceea ce privește articolul pentru revizuirile între omologi. Propunerea Comisiei vizează crearea unui mecanism robust, solid de luare a deciziilor, care, în cazul în care nu se ajunge la un acord privind revizuirile între omologi, desemnează un organism final care va lua deciziile și care se va asigura că aceste revizuiri între omologi se vor desfășura la interval de șase ani. Aș dori de asemenea să vă spun că Comisia acordă o importanță deosebită calendarului și adoptării acestei propuneri în cadrul uh, actualei perioade legislative. Iată de ce salut cuvintele raportoarei prin care dumneai spunea că se află într-o etapă înaintată în ceea ce privește elaborarea vizului dumneiei. Iată de ce sperăm că um, această comisie parlamentară va încheia lucrările la acest dosar cât se poate de repede. Și Parlamentul la fel. Mulțumesc foarte mult. Dacă raportoarea dorește să intervină pe scurt, vă rog. Hvala lepa za vse komentarje, ki smo jih dobili. Da, mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile dumneavoastră. Foarte pe scurt, în ceea ce privește această propunere, dacă această propunere este prezentată mult prea timpuriu. Eu nu cred. Din potrivă, cred că trebuie să venim cu un răspuns rapid la ce s-a întâmplat la Fukushima. Dacă vă amintiți, în 2007, în 2008, 2009, Parlamentul a dat dovadă de mult mai multă ambiție decât Consiliul în ceea ce privește sectorul nuclear. Iată de ce e în interesul Parlamentului să se revizuiască această directivă. Aș dori să rog raportorii din umbră să-și redacteze amendamentele. Ne vom întâlni după anul nou și sper că vom putea ajunge la compromisuri favorabile. Mulțumesc! Andiamo la parola. Mulțumesc! Dăm acum cuvântul colegei Corhola, dacă este în sală. Da? Pentru proiectul de aviz cu privire la cotele de emisie de gaze cu efect de seră. Vă rog. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aviația a fost uh, introdusă în uh, sistemul de uh, schimb de certificate de emisii ETS încă de la început. De atunci, liniile aeriene ale statelor membre s-au confruntat cu măsuri de represalii ale statelor terțe în urma acestei includeri. Țări precum Rusia, India, China, Brazilia a hotărât să nu respecte regulile noastre. Aceste măsuri de represalii au slăbit considerabil competitivitatea și potențialul de creștere al companiilor noastre. Iată de ce, la sfârșitul anului trecut, din cauza presiunii internaționale, Comisia a propus ca Uniunea Europeană să Uh, facă un pas înapoi și s-a introdus acel mecanism de oprire a ceasului. S-a dorit crearea unui climat favorabil astfel pentru uh, adunarea generală a OACI, care s-a organizat în octombrie. Acest mecanism de oprire a ceasului s-a dovedit a fi o decizie înțeleaptă se așteaptă ca OACI să uh, ajungă la un acord pentru a introduce până în 2016 niște măsuri cu uh, caracter internațional, la nivel mondial. Încă o dată, se pare totuși că Uniunea Europeană acționează solo, propunând un mecanism în cadrul căruia toate zborurile care pleacă și vin în Uniunea Europeană intră în sistemul ETS. E vorba de intervalul 2014-2020. Încă o dată, impunerea legislației noastre asupra transportatorilor din, liniile te- din statele terțe s-a confruntat cu uh, reacții de respingere și riscăm încă o dată să ne confruntăm cu măsuri de represalii, precum cele de dinaintea uh, deciziei UE de a opri ceasul. Linile noastre știu uh, că vor avea de suferit. Același lucru e valabil și pentru IATA și um, AIA, Asociația Transportatorilor Aerieni Europeni. De altfel, multe state membre se opun acestei decizii pentru că riscurile sunt foarte, foarte clare, iar uh, câștigul pentru mediu este unul redus. Acest nou model ar uh, acoperi 38% din emisii. Modelul pe care îl propun eu e unul care ocupă, însă acoperă un uh, nivel de 30% al emisiilor. E ceva mai mic, într-adevăr, dacă câștigul este mult mai mare. Mult timp am avut impresia că UE uh, reprezintă un uh, obstacol de multe ori în ajungerea la un acord în ceea ce privește clima. Uniunea Europeană este obsedată de modelul propriu, într-atât încât um, această atitudine generează reticență în fața altor actori implicați. În sectorul aviației, de multe ori, um, statele terțe spun că sunt dispuse să Uh, fac eforturi pentru a scădea nivelul emisiilor, însă nu înțeleg de ce Uniunea Europeană insistă să le uh, bage pe gât regulile ei. E vorba de vanitate, e vorba de mândrie. Aici care e motivul care guvernează această atitudine a Uniunii Europene? Problema e că Comisia, prin comportamentul ei, uh, din păcate, pune în pericol un bun climat al negocierilor la care s-a ajuns în cele din urmă, recent, uh, la OACI. Din toate aceste motive, propun în avizul meu să continuăm cu această decizie de oprire a ceasului până în anul 2016 și să nu impunem uh, legislația noastră partenerilor internaționali va avea loc în 2016 adunarea generală a OACI. Se așteaptă ca în cadrul acestei adunări generale să se ajungă la un acord global. Pentru a găsi într-adevăr o soluție globală trebuie să continuăm uh, pe acest făgaș cu acest impuls favorabil. Uh, și în ceea ce privește intra uh, UE ETS, Uniunea continuă să fie uh, un uh, partener în avangardă, într-un mod promițător, OACI este singurul organism în cadrul căruia se poate ajunge la un acord global. Uniunea Europeană ar fi, după părerea mea, um, prost sfătuită să forțeze acum ajungerea la un acord. Pentru că există acum, pentru prima dată, posibilitatea de a convinge și alte state din afara Uniunii Europene să participe și nu trebuie să blocăm progresul prin măsurile noastre interne. Mulțumesc! Grazie, colega Kramer, prego. Mulțumesc, domnul Kramer. Mulțumesc! În calitate de raportor din umbră pentru alte, aș dori uh, să subliniez poate ceva mai clar decât uh, cele spuse de doamna Corolan. Noi încercăm de 6-7 ani și eram atunci uh, raportor din umbră, încercăm să introducem sectorul aviației în uh, sistemul Sunt Încă de la început uh, a existat o reacție clară de respingere din partea statelor terțe, care uh, inițial nu au fost consultate și care apoi au dat dovadă de o uh, reacție de respingere la a fi inclusă într-o reglementare Uniune. Uniunea Europeană a ignorat aceste uh, semnale până la sfârșit. Doamna Corolla a spus că mecanismul de oprire a a fost o decizie bună. Eu aș spune că a fost uh, o decizie luată în ultimul moment de Comisia Europeană a fost o îngenunchiere a Comisiei în ultima clipă în fața opoziției internaționale la OACI s-a ajuns la o situație neobișnuită care uh, nu se întâmplă niciodată la OACI și anume un vot de luptă, iar așa s-a ajuns la situația în care modele de spațiu aerian uh, din partea statelor sau din partea grupurilor de state să fie respins clar de OACI. Iată de ce eu nu înțeleg de ce acum după pașii necesari care trebuie făcuți, comisia vine cu un model despre care e foarte clar că nu vom ajunge la altceva decât conflicte cu state terțe. Iată de ce cred că a venit momentul acum să respectăm procesul OACI, proces care s-a desfășurat într-adevăr destul de lent, anume de a găsi până în 2016 o măsură bazată pe piață cu caracter mondial și să încercăm să nu generăm provocări noi inutile. Nu e vorba nu mai e vorba de voință politică aici, dacă vrem să avem o abordare pe spațiu aerian în ceea ce privește emisiile în aviație, ci e vorba de acceptanță la nivel internațional față de situația generată. Nu putem să luptăm împotriva restului lumii. Dacă restul lumii nu vrea să facă ca noi, atunci ne vom regăsi în situația în care am, am fost chiar înainte de oprirea ceasului. Au existat situații de conflict comercial uh, s-a, s-au făcut amenințări cu măsuri de represalii, au fost puse în parte aplicare și uh, sunt de acord cu doamna Corola în ceea ce privește valoarea dumneai ei când spune că acest proces lent uh, la care asistăm la nivelul OACI uh, s-ar putea să fie subminat în cele din urmă, chiar blocat de Uniunea Europeană, pentru că vor exista multe state ale lumii care spun, da, vin europenii încă o dată cu cine știe ce idee pe care nimeni nu o vrea de fapt și uh, avem deja un compromis destul de vulnerabil de a găsi o soluție până în 2016 și am putea submina complet acest compromis prin măsurile noastre. Iată de ce, pentru mine este foarte clar, trebuie să continuăm cu uh, decizia de oprire a ceasului până în 2016, cel puțin, poate chiar mai mult, și cred că cel mai bine ar fi să uh, suspendăm introducerea aviației în ETS, pentru că oricum pentru protecția mediului nu aduce nimic și devine doar un dezavantaj uh, pentru liniile aeriene care operează în Europa. Iată de ce să oprim ceasul cel puțin până în 2016, dar mai degrabă să eliminăm complet aviația din ETS. Mulțumesc, care cuvântul colega Jordan. Pa, um, ponovadi se s colegico Corola strinjam. Mulțumesc foarte mult. Eu de obicei sunt de acord cu doamna Corhola, de obicei avem uh, aceeași poziție, dar de data aceasta aș dori să spun că punctele noastre de vedere diverg. În 2008, uh, să nu uităm, uh, că Uniunea Europeană și-a propus să reducă emisiile și deci cred că și uh, sectoarele, uh, diversele sectoare ale industriei vor trebui să se ralieze. Pentru că dacă nu, celelalte uh, sectoare vor trebui să uh, suporte povara pentru a echilibra situația. Să nu uităm că în uh, alte uh, sectoare de transport există norme foarte stricte, foarte uh, rigide, pe care sectorul transportului aerian nu le are. De asemenea, cred că Uniunea Europeană trebuie să-și păstreze competențele, respectiv că trebuie să definească măsuri pe propriul teritoriu. Nu am fost niciodată de acord cu această măsură să oprim ceasul. Cred că a fost un eșec al Uniunii Europene care a cedat voinței statelor terțe. La, am participat la uh, Uh, conferința COP13 de la Varșovia și ne-am întâlnit și cu reprezentanții OACI, care ne-au prezentat uh, uh, proiectele pe viitor, mai ales intenția de a uh, adopta un acord până în 2016 Uh, pentru a reduce emisiile după 2020. Trebuie să vă spun că eu sunt foarte sceptică în acest sens, pentru că să nu uităm că în 2001 OACI s-a angajat să întocmească un astfel de acord care nu există. Știm că acordul de la protocolul de la Kyoto nu este suficient de ambițios. Dacă ne uităm la ce se întâmplă la OACI, uh, ne dăm seama că uh, există acorduri și mai proaste decât protocolul de la Kyoto. Acum, un alt subiect eu cred că emisiile ar trebui să scadă până în 2020. Până atunci însă, aceste uh, uh, alte sectoare din Europa își vor fi reduse emisiile cu 20% și de aceea nu sunt de acord cu ce a spus doamna Corcola. Mulțumesc. Domnul Prodi. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem în fața noastră o problemă deosebit de serioasă și chiar ne putem întreba dacă comisia are suficientă autoritate pentru a determina tot restul lumii să uh, îi calce pe urme. Nu cred că ne aflăm într-o asemenea ipoteză conferința de la Varșovia a fost de fapt un eșec. Și atunci noi trebuie să găsim o prezentare diferită a acestui acord. Trebuie să ne bazăm pe un sistem just și echitabil, diferit de sistemul ETS actual mult mai just și mai echitabil în ce privește implicarea. De aceea consider că este necesar să conștientizăm cât de urgent este să luăm măsuri. Eu cred că locul cel mai potrivit pentru a face asemenea negocieri este Organizația Internațională a Aviației aceasta poate să îl impună. Și, de asemenea, pe timp scurt, putem să venim cu o propunere cu privire la taxa asupra emisiilor de carbon, care să nu fie neapărat și un mecanism de piață. Cred că trebuie să pariem pe un acord care să țină cont de gravitatea acestei probleme și, în plus, să fie un fel de acord de principiu care ar putea să se transforme ulterior într-un acord la nivel mondial. Dacă vom reuși să-l găsim, eu aș prefera să avem o negociere cu OACI care să aibă la temelie un acord în ce privește taxa pe carburant. Astfel, am putea avea resurse pentru a finanța adaptările la schimbările climatice și pentru a recompensa acele țări care au mari rezerve de carbon datorită faptului că au păduri tropicale pe teritoriul lor. Eu cred că într-un timp cât mai scurt trebuie să recunoaștem că aceste țări au un capital util pentru întreaga lume. O pădure tropicală bine gestionată poate să reprezinte un asemenea capital. Prin urmare, dacă ne bazăm pe această situație și dacă avem o atitudine destul de demnă, putem să identificăm acele propuneri care ne-ar permite să obținem un acord mai bun. Încă o dată, vreau să vă spun că eu sunt unul dintre cei care deseori vorbește despre acest lucru, inclusiv și la STOA. Avem nevoie de această justiție climaterică. Numai așa putem să răspundem la declarația de la Bali. Trebuie să transpunem declarația de la Bali în obiective politice. Mulțumim domnului Prodi. Are cuvântul doamna Merkis, care este raportor din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei raportor. Cred că poziția raportoarei este foarte clară, este fără echivoc, ceea ce e bine. Însă, punctul meu, este, meu de vedere este puțin diferit și mă bazez pe uh, experiența noastră din trecut, dar și pe intențiile noastre trecute. Cred că raportoarea are prea multă încredere în OACI. Deciziile OACI nu au fost uh, niciodată, uh, nu au dus niciodată la un acord mondial pe baza măsurilor de piață. Și aici insist pe cuvântul obligatoriu, deci nu a existat un acord obligatoriu. Și da, sunt de acord că sectorul are, uh, e mânat de intenții pozitive, dar aceste intenții nu sunt obligatorii. Deci uh, acest uh, acord OACI solicită doar măsuri pentru reducerea emisiilor până în 2016, pentru ca aceste măsuri să fie puse în aplicare până în 2020, deci peste șapte ani. Uh, sigur, procesul poate să fie pozitiv, dar totuși este destul de necert, incert. Deci, ce putem uh, noi uh, spunem este că putem să dăm un imbold procesului, să-l orientăm în direcția cea bună și putem face astfel doar dacă exercităm presiune asupra uh, OACI ca să ajungă la acest acord obligatoriu. De aceea cred că o abordare bazată pe spațiul aerian e uh, opțiunea cea mai bună între 2014 și 2016 și aici aș menționa trei motive. În primul rând, protecția mediului. Acesta a fost uh, obiectivul nostru. E vorba de o abordare care include 40% din emisii față de uh, regulamentul ETS și o măsură de tip să oprim ceasul va duce doar la 20% reduceri. O a doua, un al doilea motiv e că Uniunea Europeană nu trebuie să cedeze în fața presiunilor uh, unor țări precum China. De fiecare dată la reuniunile COP am observat acest lucru și constatăm că politica uh, globală este foarte greu de pus în aplicare și să nu uităm totuși Europa e un continent uh, mare. Deci dacă avem obiective ambițioase, trebuie să ne uităm puțin și în trecut și să vedem dacă și în, în spate să vedem dacă ceilalți ne urmează modelul. Deci dacă există această intenție globală de a ajunge la un acord, atunci nu ar trebui să uh, Um, cedăm presiunii unor țări precum China și această metodă să, punem, uh, să oprim ceasul ar fi văzută ca un fel de cedare uh, a Uniunii Europene fața intimidărilor uh, Chinei. Deci noi trebuie să ne menținem, să păstrăm sus ștacheta până la sfârșit. Și apoi, în fine, să încurajăm OACI să adopte acordul în 2016, pentru că după 2016 adunarea OACI ar trebui să dea publicității un raport Comisia ar trebui să trimită un raport par Parlamentului European și Consiliului în legătură cu progresele uh, înregistrate în uh, ce privește implementarea acestui mecanism pe piață până în 2020 a uh, legislației de modificare. Deci voi depune amendamente pentru a mă asigura că această derogare este aplicată doar până în 2016. În fine, dar nu în ultimul rând, aș dori să uh, pun accentul pe cerințele de monitorizare, pentru că uh, uh, statele membre OACI au recunoscut că aceste cerințe le-au încurajat să, co să consume mai puțin uh, cherosel și dacă renunțăm la aceste uh, cerințe, atunci poate că statele nu vor fi încurajate să reducă emisiile. Mulțumesc, doamnă raportor, aștept cu nerăbdare să cooperăm, o să vă trimit în orice caz câteva amendamente. Mulțumesc, domnul Ramsdorf acum. Mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, cred că uh, prin uh, inovații uh, tehnologice curajoase și prin modificări sociale, putem obține rezultate. Să nu uităm că există mai mult de 700 de milioane de vehicule în lume și sute de mii de uh, aeronave. Deci sunt în măsură să vă informez că există inovații tehnologice la dispoziția noastră. De exemplu, chiar în țara mea am uh, brevetat un model, uh, un sistem de reducere a emisiilor la autovehicule care ar putea fi adaptat la orice vehicul, indiferent de vârsta, de ciclul de viață al uh, vehiculului respectiv, care permite reducerea cu 70% a emisiilor. Deci e vorba de un filtru și de un sistem de condensare care poate reduce emisiile la 70%. Deci acest sistem poate fi aplicat și uh, aeronavelor, avioanelor. Problema este că este prea ieftin acest sistem. Costul de producție e doar de uh, 5 dolari în locul celor 60.000 de uh, coroane pentru catalizatori. Deci un catalizator este mult mai costisitor, dar este deja uh, uh, folosit de către industria autovehiculelor și lobby-ul uh, care se opune oricărei uh, alte inovații este foarte puternic. O altă inovație care ar putea să îmbunătățească această problemă a mediului o reprezintă brevetele pentru industria cimentului. Tot la noi avem un brevet foarte recent de o lună care permite reducerea unor materii prime ceramice care, se, care duce la uh, reducerea consumului de uh, uh energie pentru producția uh, Uh, cimentului. Să nu uităm că e o ramură industrială care consumă foarte, foarte multă energie. Deci această, aceste emisii ar putea fi reduse cu 70%. Problema însă este că regulile noastre din Europeană reprezintă o piedică în calea progresului și a inovării. Acum, în legătură cu raportul colegei noastre, doamna Corhola, apreciez nu numai rafinamentul acestui raport, ci faptul că raportoarea se identifică personal cu această problemă. Grazie. Eh, la comisiune. Mulțumesc. Comisia, vă rog frumos. Vă mulțumesc. Bună seara, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru comentarii și observații. E adevărat că ne aflăm într-o situație politică complexă și încălcită. E adevărat că noua noastră abordare în ce privește ETS a fost uh, primită foarte diferit de la un partener la celălalt și noi până în luna aprilie anului viitor avem neapărat nevoie de uh, o altă propunere care să intre în vigoare, pentru că altfel se va aplica prin definiție primul sistem ETS și ar fi o adevărată provocare. În același timp, sunt perfect conștientă de faptul că OACI și acțiunile pe plan mondial rămân principalul nostru scop de atins. Avem nevoie de soluții inclusive, multilaterale și care să întrunească un consens la nivel mondial. Trebuie însă să vă întrebați care ar fi avantajele unei abordări diferite de cea pe care v-a trimis-o Comisia. Noi cu propunerea pe care v-am trimis-o, am încercat să răspundem la temerile partenerilor noștri, de exemplu tot ceea ce ține de extrateritorialitate. Am ținut cont de ele, pentru că de fapt am spus că doar emisiile pentru zborurile interne UE vor fi luate în calcul. În plus, nu există discriminare în funcție de um, naționalitatea companiilor. Iar companiile care sunt active pe teritoriul Uniunii Europene, chiar dacă nu sunt companii de drept european, ar trebui să fie tratate la fel precum companiile europene. Trebuie să respecte jurisdicția europeană, pentru că în caz contrar, atunci nu poți să spui că ești o companie internațională demnă de acest nume. Sistemul european ETS și includerea aviației reprezintă un efort foarte mare. Nu vedem de ce am exclude sectorul aviației pe când um, nivelul de emisii crește pe zi ce trece în acest sector. Suntem perfect conștienți de rezoluția care a fost optată de adunarea generală a OACI și ne-am luat angajamentul să, respect, să explicăm raționamentul nostru, ceea ce a stat la baza propunerii noastre și să ținem cont de ce s-a discutat la OAC. Noi credem că în propunerea noastră există un bun echilibru între uh, in, a ține cont de temerile partenerilor noștri și asigurarea unor condiții egale pentru toți. Dar dacă unii dintre dumneavoastră sugerează că progresul reprezintă un obstacol în calea acțiunilor rapide, eu cred că nu are dreptate. Nu putem să garantăm progresul evitând luarea unor măsuri pe termen scurt. Nu, eu cred că trebuie să uh, luăm măsuri pentru a fi cât mai pregătiți cu putință pentru implementarea unui viitor acord general. 98% dintre emisiile de dioxid de carbon care au fost uh, acoperite de regimul ETS până în 92 au inclus companiile aeriene americane, de exemplu. Unele companii au ales să nu se conformeze cerințelor acestui regim. Însă, noi considerăm că este normal să ne aliniem cu ce s-a întâmplat și în Statele Unite. Noi încă trebuie să fim convinși de plus valoarea unei abordări alternative față de cea pe care am pus-o noi la punct și noi ne luăm angajamentul să putem să încheiem procedura de codecizie în timp util ca să putem să ajungem la faza de implementare a noului sistem ETS. Mulțumesc, doamna Corhol are acum cuvântul. Vă mulțumesc! Eu nu sunt deloc convinsă de ce ne-a spus comisia. Am citit cu foarte multă atenție expunerea de motive din propunerea comisiei și chiar mă miră raționamentul lor. Se spune, apropo de uh, uh, rezultatul bun al întâlnirii din septembrie de la OACE, pentru a răspunde la aceste progrese și pentru a promova Uh, obținerea unui succes la nivel mondial cu măsuri bazate pe um, indicatori, indici de piață, ar trebui să facem următoarele. Eu sunt foarte mirată, este ca și cum una spun și alta fac. Ce ni se spune nou acum nu este deloc crearea unei atmosfere constructive sau uh, promovarea, uh, păstrarea acestui angajament în favoarea găsirii unui acord mondial. Mă bucur că domnul Kramer este în asentimentul meu. Doamnei Jordan, vreau să o întreb, nu știu dacă nu cumva nu m-ați înțeles greșit. Eu am crezut că dumneavoastră a, doreați ca sistemul intern ETS să continue, dar acest lucru va continua în cadrul spațiului economic european, sistemul ETS va continua, așa cum a ales Uniunea Europeană. Aici miza este acordul la nivel mondial și de aceea spunem că nu trebuie să le forțăm mâna partenerilor noștri, pentru că se va otrăvi atmosfera. Deci dumneavoastră ne spuneți că vreți să excludeți aviația sau nu? Sau, sau vă doriți să existe o cotă parte de reduceri afectată aviației. Dar știți, diferența este foarte mică, de 30 sau 38%. A ne asuma un asemenea risc pentru 8%, un risc de a um, nu putea obține un acord global, mi se pare că e un pariu prea riscant. Un acord cu forță de lege ar trebui, într-adevăr, să fie găsit și ar trebui să se întâmple acest lucru în 2016 la OACI. O remarcă generală. Deseori se spune, trebuie să dăm dovadă de ambiție, dar vreau să-i rog pe colegii mei să se gândească ce înseamnă a fi ambițios în acest context. Chiar putem să spunem că măsuri unilaterale sunt ambițioase, mai ales dacă periclitează șansele obținerii unui acord mondial, eu cred că în acest caz nu suntem deloc ambițioși pentru că nu obținem niciun fel de rezultate. Actualul sistem ETS ne dă multe exemple îngrijorătoare, deoarece constatăm deja că în timpul aplicării acestui sistem costisitor ETS, Uniunea Europeană de fapt și-a mărit emisiile dacă luăm în calcul totalul emisiilor. Și acolo înțelegem cât de importante sunt importurile de emisii. Acestea au crescut enorm. Nu trebuie să ne uităm numai la consum, ci și la producție. Și noi am importat din ce în ce mai mult. Deci, potrivit statisticilor uh, de comerț internațional, putem să ne dăm seama că de când am adoptat aceste măsuri de luptă împotriva schimbărilor climatice, de fapt, cantitatea totală de emisii a crescut. Iată consecința politicilor unilaterale. De aceea eu nu pot decât să am o atitudine foarte critică față de orice fel de um, măsură unilaterală, dar eu sunt dispusă să se continue aceste măsuri doar în spațiul european, dacă chiar acest lucru ne dorim. Totuși, a, a înrăutăți situația pe plan internațional este o, o miză mult prea mare. Vă mulțumesc! Vreau să reamintesc colegilor că joi pe 19 decembrie la prânz este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Vă reamintesc că mâine dimineață ne întâlnim începând cu orele 10 și un sfert avem această reuniune în comun cu parlamentele naționale pe tema piața internă de energie a UE pentru secolul 21. Vă mai reamintesc faptul că avem la orele 18 în această seară cocktailul de Crăciun și sper să ne regăsim acolo.